14 aprilie, 14 februarie, 13, 14 aprilie, 19, 20 aprilie și 2 mai. Acestea au fost distribuite, se consideră adoptate. Uh, trecem peste comunicările președintei și mă bucur să-i urez bun venit domnului Mario Draghi la comisia noastră. Această audiere este conformă regulamentului 109 și face parte din procedura eh, din articolul 283 al tratatului legat de numirea unui candidat eh, în data de 24 iunie la Consiliul European. Ne vom referi la problemele legate de Banca Centrală Europeană și de rolul președintelui Băncii Centrale și după aceea 30 de minute separat vom discuta despre sistemul central de um, de supraveghere europeană. Uh, am vrut să ne asigurăm că aceste două probleme vor fi tratate separat. După ce îmi voi termina remarcile introductive, domnul Draghi va face o declarație de 10 minute, după care vor urma întrebările și răspunsurile pe partea legată de uh, Banca Centrală Europeană și după aceea uh, întrebările și răspunsurile pentru mecanismul de supraveghere european și după aceea un, o declarație finală a domnului Draghi și astfel se va încheia reuniunea noastră formală. Acum, dacă sunteți, sunteți pregătit, aveți cuvântul. Doamna președinte, medam. Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor deputați, domnilor și domnilor. Este o mare onoare să mă aflu aici, în fața Comisiei pentru Afaceri Economice și Monetare. În primul rând, îi mulțumesc președintei, doamna Sharon Bowles și tuturor membrilor comisiei care îmi dau ocazia să mă exprim în legătură cu Uniunea uh, Monetară și Economică Europeană, care este o provocare majoră. Sunt onorat de a fi luat în considerare ca și candidat la președinția Băncii Centrale Europene, pentru că consider că Uniunea Economică și Monetară, ca și moneda euro, reprezintă un succes, succes care trebuie să fie păstrat pentru toți cetățenii și protejat pentru toți cetățenii europeni. Ținând cont de uh, Uh, nici măcar în cadrul crizei europene nu putem chestiona succesul acestei inițiative. Voi trece la limba engleză. După cum am spus, am onoarea de a fi în fața comisiei dumneavoastră pentru această audiere și con- probabil că îmi cunoașteți CV-ul. Aș pune accentul pe trei lucruri. Uh, experiența mea profesională în domeniul financiar și ca, ca și uh, angajat al băncii centrale și uh, angajamentul meu pentru cauza Uniunii Europene. Am fost în Consiliul General și în Consiliul de Guvernare al Băncii Centrale Europene din 2006, în capacitatea mea de guvernator al Băncii Italiei. Consider că am dat rezultate extrem de bune ca cu toate că ne-am confruntat cu provocări foarte dificile. Am luat, luat parte și la multe dintre deciziile dif- dificile legate de introducerea monedei euro. În 1991 am fost director general al trezoreriei italiene și am condus uh, delegația italiană care, are, care a negociat tratatul de la Maastricht și am fost implicat în pașii ulteriori uh, legați de adoptarea euro în Italia, în special ajustarea fiscală ambițioasă din anii 90 am căpătat uh, experiență considerabilă în forumuri internaționale din 2000, între 2004-2006 am fost președinte al uh, Consiliului Financiar pentru Stabilitate. Uh, este vorba de autorități internaționale responsabile pentru stabilitatea financiară și organisme internaționale. Am prezentat munca acestui Consiliu într-o serie de, o, de ocazie în fața dumneavoastră. Consider că sunt un candidat bun pentru că Uniunea Monetară cu euro în centru a fost un succes marcant. Niciunul dintre evenimentele recente nu au pus sub semnul întrebării acest fapt. Euro este o monedă internațională credibilă și puternică Uh, comerțul a fost uh, susținut și uh, credibilitatea noastră a crescut. Acum depindem de conduita agenților economici. În cei 12 ani, inflația anuală a fost sub 2% în medie, conform definiției stabilității prețurilor. Această realizare nu poate face față creșterii prețurilor la uh, petrol și alte materii prime. Au existat efecte distributive. Datorită credibilității câștigate de-a lungul anilor, uh, sistemul euro a reușit să uh, limiteze inflația în timpul crizei și să reacționeze rapid. Fără Uniunea Monetară, uh, politicile monetare nu ar fi putut fi adoptate atât de rapid. Ar fi fost practic imposibil să se ajungă la un asemenea nivel de coordonare la nivel monetar. Această credibilitate trebuie să fie păstrată și eu mă angajez să fac acest lucru. Consider că uh, originea sa este în independența garantată de către tratat Băncii Centrale Europene în mandatul său de a păstra stabilitatea prețurilor. De asemenea, consider că uh, ca o contrabalansă a, independen- a independenței sale, Banca Centrală Europeană are o uh, responsabilitate uh, care trebuie să fie legată și de transparență spre cetățeni și către reprezentanții lor aleși în Parlamentul European. Voi avea un dialog deschis cu instituția dumneavoastră. Pornind de la politica monetară, trebuie să menționăm că credibilitatea pe care am câștigat-o, câștigat-o nu va dura pentru totdeauna. Aceasta nu este un dat. O provocare foarte mare pentru Banca Centrală Europeană este să gestioneze ieșirea din uh, poziția Uh, monetară actuală. Măsurile adoptate de către Banca Centrală Europeană au fost cruciale pentru a um, reinstaura încrederea pe piețe și pentru a redresa economiile europene în fazele cele mai grele ale crizei. Am evitat colapsul uh, sistemului financiar, am susținut uh, transferul politicilor monetare și am asigurat stabilitatea prețurilor susținând uh, politica europeană, însă, economia europeană, însă aceste măsuri au fost temporare. Majoritatea băncilor au recurs la uh, operațiuni în sistemul euro, mai puțin, însă au apărut uh, preocupări în legătură cu stabilitatea finanțelor publice în anumite state europene, care au dus la restructurarea sistemului bancar. lichiditatea trebuie să reprezinte o parte majoră din volumele de finanțare. Uh, continuă un uh, mediu de incertitudine în legătură cu sistemul financiar. Sancțiunile trebuie să fie eliminate treptat în măsura în care nu mai sunt necesare în transmiterea politicii monetare către economie Trebuie să ne asigurăm că susținerea cu lichidității a economiei este susținută cât de mult timp este necesar, însă că nu uh, creăm o dependență de lichiditatea acordată de către măsurile europene. În același timp, trebuie să ajustăm uh, ratele noastre în funcție de gradul de îndatorare pentru a evita orice deteriorare a așteptărilor inflaționiste. Trebuie să fie foarte clar că nici criza datoriei publice, nici independența anumitor bănci centrale nu poate să um, deraieze Banca Centrală Europeană de la obiectivul său principal. În al doilea rând, provocările vin din era stabilității financiare. Au apărut anumite uh, semne de întrebare în legătură cu relația cu politica monetară. Trebuie să ne asigurăm că, este că există mai multe interacțiuni între analiza macroprudențială și cea microprudențială pentru a nu renunța nici la stabilitatea prețurilor și nici la susținerea pe care Banca Centrală Europeană o poate acorda în alte domenii. În acest sens, consider că sinergiile trebuie să fie exploatate și rolurile și responsabilitățile trebuie să rămână clare. Politica monetară trebuie să păstreze stabilitatea prețurilor pe termen mediu, după cum am menționat, beneficiile unei unui cadru de monitorizare au fost uh, scoase în avangardă de către criză. De asemenea, trebuie să ne gândim la dezvoltarea prețurilor activelor, care este un element într-o strategie monetară. Banca Centrală Europeană are o strategie monetară care ține cont de aceste preocupări. Cu toate acestea, politica monetară nu este în mod necesar cea mai bună, cel mai bun instrument de a ne referi la credit și la dezechilibrul activelor. Noua autoritate europeană de supraveghere poate să-și aducă contribuția în acest sens. Voi remarca aici că Banca Centrală Europeană poate, joacă un rol major în Autoritatea Europeană de Supraveghere, de supraveghere prin uh, susținere logistică și administrativă. De asemenea, există interacțiune între aceste autorități. Aranjamentele inter, instit, instituționale din Europa par să fie bune pentru a rezolva orice problemă care rezultă din gestionarea politicii monetare și a instrumentelor macroprudențiale. Ar fi vor, vor fi importante în dialogul între cele două organisme în legătură cu politicile de gestionare a riscului. De asemenea, există și provocarea construcției Europei. Criza datoriei publice reprezintă un test al voinței politice din Europa de a face uh, tot ce este posibil pentru a asigura integrarea economică și monetară. Supravegherea politicilor bugetare naționale s-a dovedit a fi neadecvată. Mult timp au fost ascunse diferențele între statele membre și nu au existat reguli comune obligatorii. Criza europeană a accentuat percepția riscului în cadrul investitorilor și a expus limitele din arhi- arhitectura Uniunii. Susținerea financiară acordată statelor care se află în, cele mai mari dificult- în cea mai mare dificultate Uh, le permit să fie protejate de volatilitatea piețelor. Însă nu este vorba de un transfer fiscal între țări și acesta este supus unor condiții uh, foarte stricte în care nu poate să existe nicio scurtătură. Răspunsul în fața crizei depinde în primul rând de politicile naționale, de implementarea completă a planurilor de ajustare convenite. Solidaritatea între statele membre ale Uniunii trebuie să fie însoțită de un simț al responsabilității și al respectării regulilor. În viitor, pași care au fost luați deja pentru a rezolva slăbiciunile din arhitectura europeană sunt importanți. Propunerea Comisiei și a Consiliului pentru a consolida uh, supravegherea bugetelor naționale pot să fie mai ambițioase pentru a nu mai fi supuse naturii arbitrare a negocierilor politice. Parlamentul European are o influență extrem de majoră în acest sens. Extinderea unor reguli uh, ca și cele bugetare către uh, dezechilibrele macroeconomice ar reprezenta o evoluție extrem de bună reformele structurale menite să consolideze potențialul de creștere trebuie să fie o prioritate de top, dar nu doar în statele afectate de criză. Obiectivul final al Uniunii Monetare este să promoveze creșterea, uh, bunăstarea economică și socială. Multe dintre aceste probleme nu țin de responsabilitatea directă a Băncii Centrale Europene, însă Banca Centrală Europeană poate și trebuie să continue să ofere consiliere independentă pe baza unei analize riguroase. Sper că vom continua dialogul pe aceste probleme în viitor. Vă mulțumesc. Thank you very much. We'll move straight... Mulțumesc. Trecem direct la întrebări. Prima întrebare în numele PPE, Jean-Paul Gauzes. Merci, madame la... Mulțumesc, doamna președinte. Domnule președinte, bun venit în uh, fața acestei comisii. Vă vom uh, supune Deci, încă o dată, mulțumesc, doamnă președinte. Bun venit, domnule președinte, în fața acestei comisii. Vă vom face vom uh, supune unui joc de întrebări acum și dacă îmi permiteți, n-am să folosesc cuvinte prea complicate pentru a vă pune întrebări simple în principiu, dar dificil uh, uh, în ceea ce privește răspunsul ministrul uh, german de uh, finanțe, de domnul Schäuble, propunea rezolvarea crizei uh, grecești printr-un nou plan de salvare, prin, la care să participe și uh, piața grecească de uh, capital. Uh, Însă există temerea ca acest gest să fie interpretat de către piețe precum un semn de uh, teamă și uh, există de asemenea teama ca această panică să nu se răspândească. Comisia Europeană privilegiază Uh, acest nou plan de salvare al uh, Greciei, uh, însă întrebarea mea este una simplă. Dacă ați fi astăzi președinte al Băncii Centrale Europene, care ar fi poziția dumneavoastră și de ce? Thank you, Mulțumesc, domnule Gozes. Cred că e întrebarea zilei, întrebarea cheia zilei, într-un fel. Dați-mi voie să spun, după cum știți, Banca Centrală Europeană a exprimat o poziție clară în legătură cu această chestiune și împărtășesc această poziție. Am să citez. Banca Centrală Europeană nu este în favoarea restructurării. Ar trebui să excludem orice concepte care nu sunt voluntare și care conțin elemente obligatorii. Cerem uh, uh, evitarea uh, creditelor uh, selective. Părerea predominantă în sectorul oficial este că consolidarea acestui uh, datorii ar uh, avea costuri mai mari decât beneficiile. Mai mult, această nouă creditare nu ar rezolva cauzele care au stat la baza crizei. Să fie clar un lucru. Uh, în primul rând, ce înseamnă o, uh, această, această datorie. Uh, în primul rând, deficitul rămâne <clears throat> în continuare nefinanțat, chiar dacă se acordă acest credit default și, pe urmă, trebuie găsită această finanțare. Oamenii cer refinanțarea, dar ar trebui să fie pregătiți să plătească și după ce această uh, refinanțare este obținută. Dacă se uh, ajunge la această incapacitate de uh, plată, se pierde foarte mult capital și probabil că acest capital ar fi pierdut definitiv. Deci trebuie mai mulți bani pentru recapitalizarea băncilor naționale. Deci, dacă nu se acordă mai multe fonduri sau dacă riscurile de țară și ale băncilor care operează la acele țări nu sunt cumva uh, garantate după declararea incapacității de plată, atunci această declarație devine o procedură foarte complicată. Deci, pentru că aceste costuri par să depășească beneficiile, nu suntem de acord. Știm cum să administrăm falimentul unei companii. Am învățat de curând cum să administrăm incapacitatea de plată a unei bănci. Nu sunt sigur însă că am învățat 100% această lecție. N-am învățat însă cum să administrăm o incapacitate de plată a unei țări. Trebuie să vedem ce se întâmplă. Uh, însă părerea noastră este că uh, costurile, în primul rând, depășesc beneficiile și există pericolul de contagiune. Trebuie să vedem care sunt principalele canale pe care această contagiune poate să se răspândească. Și mai e o problemă, o altă dimensiune în ceea ce privește incapacitatea de plată în comparație cu acum 10-15 ani. E vorba de o piață foarte mare pentru uh, schimburi de astfel de incapacități de plăți. Trebuie să știm și cine sunt deținătorii acestor uh, uh schimburi. Iar uh, aici vorbim de sume foarte mari, de aceea am putea să avem un adevărat lanț de contagiune. De aceea, înainte să discutăm în termeni concreți aceste lucruri, trebuie să știm mai mult. Mai multe. Și în al doilea rând, foarte important, mai am probabil un minut, Vă rog, continuați încă un minut. Cred că mai e ceva și pentru mine e aspectul cel mai important. Noi punem accentul prea mult pe această problemă a restructurării sau a incapacității de plată, dar dacă ne uităm ce înseamnă aceste lucruri, ele reprezintă o modalitate de finanțare a expunerii unei țări. Dar să vă întreb eu altceva. De ce nu ne punem întrebarea ce trebuie făcut mai întâi? Am experiența proprie din anii 90, când Italia era probabil într-o situație mai gravă decât Grecia sau Portugalia în ziua de azi. Atunci aveam un deficit de 11% din PIB. Inflația era foarte mare, nu exista fondul monetar internațional și nici uh, Uh, alte instituții financiare care să ne salveze. A trebuit să emitem în fiecare lună o mare cantitate de obligațiuni de trei ori mai mare decât expunerea Greciei în trei ani și uh, relativ la PIB era de 10 ori mai mare decât ceea ce se întâmplă acum în Grecia. În 92, guvernul cu la consilierea, la sfatul băncii uh, naționale a venit cu un program credibil pentru piețele financiare și ne-a luat foarte mult timp, dar cred că am reușit să redresăm economia. Însă nu am avut niciun mecanism exterior de care să beneficiem. Asta nu e puțin lucru. În 95 încă aveam datorii foarte mari. Deprecierea ratei de schimb este o măsură neutră dacă nu se fac și reforme structurale, pentru că pe termen lung efectele deprecierii ar dispărea. Deci, reformele structurale au fost uh, făcute, am modificat foarte multe uh, lucruri, uh, de exemplu procesul de negociere salariilor, negocierea colectivă, iar ratele de schimb flexibile au uh, jucat și în potriva noastră. Deci în 95 stăteam foarte prost uh, uh, încă, dar se poate. Asta vreau să vă spun. Condițiile de față sunt mai favorabile decât uh, cele din anii 90. Cred că trebuie să lichidităm uh, crizele temporare de lichiditate, dar trebuie să fim foarte atenți și să avem încredere că se poate. Mulțumesc foarte mult. Următoarea întrebare. Sociali... În numele socialiștilor și democraților, Ani Podimata. Mulțumesc, eu voi vorbi grecește, domnule președinte. Mulțumesc. dați-mi voie să vă urez și eu bun venit la comisia noastră. Și dați-mi voie să dezvolt un pic întrebarea pusă de domnul Gozes. Dacă am înțeles bine înțeles, răspunsul dumneavoastră, spuneți că Banca Centrală Europeană și dacă ați fi noastră președint, președinte, ar continua pe aceeași linie, pentru că există, spuneți, o marjă mare de manevră spuneți un nu categoric uh, restructurării economiilor țărilor din zona euro. Dar vreau să vă întreb dacă acest nu categoric se aplică și uh, extinderii termenelor de maturizare sau înlocuirea obligațiilor cu altele noi, uh, așa cum au cerut unele țări, și care ar fi părerea noastră? Cum ați evalua restructurare ar trebui să fie una benevolă sau obligatorie? Ar depinde de interpretarea agențiilor uh, de rating. Uh, cine ar decide falimentul în acest caz, incapacitatea de plată? Și mai e o întrebare foarte importantă pentru noi vis-a-vis de Banca Centrală Europeană. În uh, eventualitatea unei restructurări, Asta ar duce la o situație mai gravă decât uh, în cazul căderii băncii Lehman Brothers. S-ar trebui, ar trebui introdusă o taxă pe tranzacții financiare la nivel european, dat fiind uh, costul pentru contribuabil. Credeți că Credeți că aceste costuri um, își vor uh, arăta beneficiile și dacă da, în ce uh, măsură merită ele plătite? Da, doamna președinte, uh, au fost aici două întrebări. Cum răspund? Haideți să începem cu prima și vedem dacă aveți timp și pentru a doua. Da, în primul rând, vă voi spune că Banca Centrală Europeană nu este uh, în favoarea restructurărilor. Uh, vom exclude orice costuri care nu sunt pe bază benevolă și uh, excludem orice obligativitate. E vorba de două inițiative discutate în prezent. Inițiativa de la Viena, care se bazează pe voluntariat, cealaltă se bazează pe riscul de credit, dar N-aș putea să vă spun ce ar fi uh, benevol și ce nu, pentru că nu sunt uh, avocat. De obicei, uh, răbușirea băncii Lehman Brothers ne-a învățat o lecție foarte multă lume uh, este dispusă să uh, profite de această incapacitate de plată și să recurgă la justiție pentru a-și recupera uh, pierderile. Există foarte mulți participanți, jucători pe piață care ar fi foarte fericiți să exploateze situații în care se ajunge la un faliment uh, administrat sau la o incapacitate de plată prost administrată. Uh, falimentul Lehman Brothers uh, este cel mai mare din istorie și nu vrem, nimeni nu vrea să se repete o astfel de experiență. A doua, între, a doua întrebare a dumneavoastră se lega de uh, impozitul pe tranzacțiile financiare. Cred că uh, am răspuns în uh, chestionarul scris la această întrebare, dar uh, probabil că ați înțeles că e vorba numai de tranzacțiile um, cu lichidități. Uh, în primul rând trebuie să ne întrebăm dacă acest impozit rezolvă problema principală, care este riscul moral ca anumite instituții mari să exploateze situația creând un risc enorm pe care nu-l pot administra și creând astfel o următoare criză. Pentru că criza a fost, într-un sens, produsul mai multor factori, dar dacă ne uităm la tipurile de instituții implicate, vedem că sunt instituții financiare foarte mari. Impozitul pe tranzacții financiare nu rezolvă, uh, adică nu ține de mărimea băncilor. Este indiferent dacă e o bancă mare sau mică. Există și alte probleme, deși împărtășesc obiectivul acestui impozit, există și probleme. Probleme de punere în aplicare. Există trei uh, cerințe, trei condiții care ar trebui puse în aplicare pentru a putea accepta conceptul de impozit pe tranzacții financiare. În primul rând, ar trebui să existe o implementare în întreaga lume, pentru că altfel nu putem fi siguri că oamenii nu desfășoară tranzacții în părți ale lumii în care nu plătesc impozit. În al doilea rând, se spune că ar trebui ca aceste tranzacții să fie pe termen scurt. Dar cum distingem între termen scurt și alte obligațiuni la termen, cum distingem între diverse tipuri de tranzacții pe termen scurt. Dacă Banca Centrală Europeană uh, împrumută unei bănci naționale bani, asta este o operațiune pe termen scurt. Dar nu, pot, nu poate fi o tranzacție impozitată, pentru că nu e vorba de plăți. Impozitul trebuie să corecteze comportamentul speculativ. Da, putem identifica noi oare ce este speculație și ce nu este speculație. De exemplu, multe din uh, fondurile de risc uh, reprezintă o activitate legală. E la fel ca un contract de asigurări. Dar uh, în cazul acesta și un contract de asigurări poate fi considerat un contract pe uh, fonduri de risc. Deci, trebuie să evităm uh, evaziunea fiscală. Iar, în al treilea rând, uh, un impozit pe tranzacții reduce lichiditatea pe piață și acest lucru ar putea duce la creșterea volatilității, ceea ce ar fi în favoarea speculatorilor. Deci, mă întorc la primul punct. Dacă avem același procedeu în lumea întreagă, sigur că impozitul este valabil. Dacă nu, nu. Bine, uh, colegi, aș vrea să vă rog să punem de acum o singură întrebare, pentru că avem câte 3 minute de persoane și cineva va rămâne fără timp la sfârșit. Uh, deci, acum, în numele Aldi Silvi Gular. Bună ziua, domnule guvernator. Bun venit la Parlament, în numele grupului ALDE. Veți prelua funcția într-un moment foarte dificil. Problem... Întrebarea zilei a fost deja pusă de domnul Gozes. Eu vă voi uh, întreba în legătură cu războiul comunicar... comunicațiilor. În trecere aș saluta și faptul că numirea dumneavoastră va fi, sper, o victorie a spiritului european asupra prejudecăților naționale dar pentru a vă uh, accepta, uh, ați fost descris ca un pic uh, germanizat și un uh, finanțist de tradiție germană care sprijină stabilitatea uh, și independența băncilor naționale. Cum vedeți relația dintre uh, nordul și sudul Europei și cum veți uh, administra această comunicare? Pentru că la nivelul Consiliului este o adevărată cacofonie și veți fi figura de referință pentru mulți cetățeni europeni, veți fi garantul monedei euro. Deci ce veți face pentru a încerca să îmbunătățiți uh, pe mai departe, pentru că și Jean-Claude Trichet a făcut foarte multe, pentru a îmbunătăți comunicarea Băncii uh, Centrale Europene cu marele public. Mulțumesc! Well, thank you. Thank you <laughs> very much, Madame Goulard. Vă mulțumesc, doamnă Gular, pentru această întrebare. Bine, e greu să spunem exact ce sunt. <laughs> Presupun că sunt, în primul și în primul rând, italiani. Uh, E drept că multe ziare germane, până în urmă cu trei săptămâni, mă germanizau. Spuneau că uh, sunt mai mult decât un italian, nu mai știu exact ce se scria acolo, însă important în contextul acesta este că în ultimele luni, de fiecare dată când am luat cuvântul în public, adică nu foarte des, uh, am, n-am făcut nimic altceva decât să spun ceea ce susțineam, ce am susținut în întreaga mea carieră. Și anume, spuneam că prețuiesc stabilitatea prețurilor, tocmai pentru că nu am avut parte de stabilitatea prețurilor în Italia în anii 70, pe când creșteam eu. Când spun că mă, îmi doresc soliditate fiscală, spun asta pen, tocmai pentru că în Italia, în anii 90, nu aveam parte de așa ceva. Deci, uh, practic sprijin uh, tocmai aceste obiective majore pe care am reușit să le uh, obținem în Italia de-a lungul timpului. Dar încă un lucru important este tocmai ceea ce se spune în mandatul BCE, și anume, în mandatul BCE se susține că stabilitatea prețurilor trebuie să fie garantată în întreaga zonă. Prin urmare, nu vorbim aici despre priorități naționale, preferințe naționale sau politici naționale, nu. Prin urmare, eu îmi dau seama, după cum spuneam de la bun început, că sunt răspunzător sau aș putea fi răspunzător în calitate de președinte al BCE vis-a-vis -vis de toți cetățenii europeni, nu doar vis-a-vis -vis de cetățenii italieni. Bine, e drept că va fi greu să car pe urmele lui Jean-Claude Trichet, a făcut atât de mult, încât cu greu mă voi ridica la același nivel. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc în numele CRE, doamna Swinburne. Vă mulțumesc, domnule Draghi. Domnul Iu Juncker, săptămâna trecută, în cadrul unei uh, ședințe a Comisiei Econ, spunea că și-ar dori ca BCE-ul să aibă un, uh, un rol de gestionare. Ținând cont de faptul că BCE-ul BCE acum uh, Uh, se ocupă de situația statelor defavorizate în Europa, vă doriți într-adevăr un mandat sporit? Uh, vă doriți ca BCE-ul să primească un rol monetar în adevăratul sens al cuvântului și dacă nu, de ce nu? Vă mulțumesc foarte mult, doamnă Swinburne. E drept, întrebarea noastră nu este deloc facilă. Am spus de câteva ori deja că mandatul cu mașuscule E, este asigurarea stabilității prețurilor. Cred că acesta trebuie să reprezintă în continuare principiul director al activității noastre. Da, dar haideți să, să privim lucrurile dintr-o altă perspectivă. Noi responsabilități acordate BCE-ului nu ar respecta mandatul actual al BCE-ului și nu ar fi nici o idee prea bună, pentru că nu putem să garantăm stabilitatea prețurilor, gândindu-ne de asemenea la uh, partea monetară. Uh, Statele Unite ale Americii nu combina aceste atribuțiuni, nici noi nu am făcut-o până acum. De ce nu? Pentru că, făcând asta, am sacrificat am sacrifica practic primul nostru obiectiv și anume stabilitatea prețurilor acest lucru îl pot spune în momentul de față. Bineînțeles, cu toții suntem împotriva volatilității excesive a ratelor de schimb. Bineînțeles, cu toții ne dorim ca situația să se îmbunătățească pe piețele externe, însă putem să eliminăm aceste probleme doar asigurându-ne că nu permitem uh, crearea unor, uh, unor uh, Uh, probleme la nivel global din pricina deficitelor sau surplusurilor de cont curent. atingerea unui nivel uh, acceptabil de uh, deficit de concurent ar putea ajuta la rezolvarea problemelor monetare. Vă mulțumesc. Acum, în numele verzilor, Pascal Canfen. Bonjour, Bună ziua, da, puteți să vă puneți căștile. Bine ați venit, domnule guvernator. Voi pronunța un cuvânt care nu a fost spus până acum. Astăzi, am înțeles, uh, este vorba de cuvântul Goldman Sachs, care nu a fost menționat în discursul dumneavoastră introductiv. Ați sărit peste cei trei ani în care ați lucrat pentru Goldman Sachs, unde ați uh, ați fost președin, vicepreședinte pentru Europa. Acest lucru se poate citi în registrul intern al Goldman Sachs. Știți, bineînțeles, acordul între Grecia și Goldman Sachs din 2000. Nu vreau să vă acuz în vreun fel, însă cetățenii europeni, dat fiind de mandatul pe care poate îl veți ocupa, trebuie să aibă încredere totală în viitorul președinte al BCE. Și avem nevoie de explicații. Singurul răspuns pe care l-ați dat până acum a fost că nu ați fost implicat în acest acord între Grecia și Goldman Sachs din anul 2000. Însă acest contract a avut consecințe până în 2002 și funcția dumneavoastră era să vindeți serviciile Goldman Sachs celorlalte trezorerii europene, ceea ce ați făcut în mă înșel. De asemenea, în 2003 ați fost împreună cu Tigol Mutialis, uh, care a fost cel care a uh, redactat acordul. Aveți cunoștință cel puțin despre acest acord. Ce ne puteți spune acum în plus uh, față de ceea ce ați spus și anume că nu aveți nicio legătură cu această afacere, ceea ce mi se pare puțin exagerat. Well, I mean, If you already know it's not Dacă știți deja că nu e adevărat, atunci de ce mai puneți întrebarea? Bine, dar oricum întrebarea este una importantă și vă sunt recunoscător pentru ea. Vă voi da un răspuns, sper că voi reuși să vă liniștesc. Consider că e important nu doar să acționăm cu integritate, ci să fim și percepuți ca atare. Însă această întrebare are o serie de dimensiuni pe care voi încerca să le prezint cât mai detaliat în cele trei minute. În primul și în primul rând, activitatea mea în cadrul Goldman Sachs și afacerile dintre Goldman Sachs și Grecia. Ei bine, acestea din urmă au fost uh, demarate sau discuțiile au, au fost demarate și încheiate înainte ca eu să mă al- alătur Goldman Sachs. În al doilea rând, nu am avut nimic de a face cu aceste înțelegeri, nici înainte, nici după. În al treilea rând, cred că informațiile pe care le dețineți dumneavoastră în momentul de față nu sunt întru totul corecte. Nu am avut nimic de a face cu uh, vânzarea unor lucruri către Grecia. Nu, eu am lucrat cu partea privată. Chiar dacă la început, uh, în momentul în care am fost angajat, aș fi avut uh, responsabilitatea de a lucra cu sectorul public, am spus mai apoi, cât se poate declar, bordului de la Goldman Sachs că nu mai vreau să mă ocup de afacerile cu sectorul public. Mai apoi, în 2005, am fost întrebat dacă m-aș putea ocupa de gestiunea internă cu privire la afacerile cu sectorul uh, public. Ei, m-am ocupat puțin despre, de acest domeniu, dar uh, mult prea puțin pentru a ști într-adevăr ce s-a întâmplat și puteți întreba și primi informații în acest sens uh, din partea tuturor uh, celor de la Goldman Sachs. Uh, dar mai există o altă dimensiune. Unii pot spune, da, ați lucrat la băncile de investiții și, prin urmare, cu siguranță veți avea o poziție foarte favorabilă băncilor. Oare nu veți avea o problemă de conflict de interese în momentul în care vine problema, vine, vine problema băncilor? Ei, eu cred că activitatea mea ca guvernator în Italia este suficientă pentru a vă arăta că acest risc nu există. De asemenea, ținând cont de toate schimbările existente care au apărut în sistemul bancar uh, italian, veți vedea că băncile uh, italiene nu au avut probleme pe timpul crizei. Problema au fost de cu totul altă natură. Uh, băncile afectate de criză au fost într-o cu totul altă zonă a, a lumii. Uh, puteți să întrebați pe bancherii italieni dacă am fost într-adevăr uh, blând cu ei. Mă îndoiesc. După aceea puteți spune că, pornind de la poziția mea de președinte al FSP, aș fi putut avea o atitudine blândă vis-a-vis -vis de bănci. Ei, dați-mi voie să vă spun ce spunea acest Consiliu cu privire la crize. Dar uh, vă, vă atrag atenția asupra unui articol pe care îl publicam în 2002, vă, vă voi oferi detalii cu privire la această lucrare. Ei, și în lucrarea din 2002, uh, creată în colaborare cu alți profesori, am uh, prezentat riscurile care ar putea duce la o criză precum cea cu care ne-a, ne-am confruntat din 2008 încolo. În această lucrare spunem că este în, îngrijorătoare atitudinea autorităților publice vis-a-vis -vis de bănci, atitudine care ar putea duce la acumularea unor riscuri neanticipate care ar putea afecta sectorul uh, public. Și documentul acesta continuă și argumentele noastre continuă în, în această lucrare. De fapt, aceasta este, cred că, prima lucrare care se ocupă de uh, criză în adevăratul sens al cuvântului. Bine, dar vă pot uh, trimite la alte documente pe care le-am scris de-a lungul anilor și care fac trimitele la riscurile cu care ne vom putea confrunta. Dar uh, și tocmai pornind de la aceste lucrări ale mele, vă puteți, uh, puteți fi convinși că atitudinea mea nu este nici, una, nici pe departe una laxă vis-a-vis -vis de bancheri. În FSB vă am, haideți să vedem ce am făcut în ceea ce privește reg- reglementările bancare. În aprilie 2008, nu uitați că singurul răspuns la criză a fost oferit de raportul cu 77 de propuneri al FSP. Am uh, propus uh, creșterea capitalului uh, băncilor, ceea ce s-a și pus în uh, aplicare prin Basel 3. Uh, dar uh, bine, cred că această discuție va, va continua. Sper că v-am convins de atitudinea mea deloc laxă. Vă mulțumim. Acum, Iorgen Clute în numele uh, GUE. Da, vă mulțumesc. Îmi cer scuze, domnule Draghi. Bine, să începem de la zero. Vă, vă urez bun venit. Și uh, dați-mi voie să mă leg acum de întrebarea pe care, la care tocmai ați oferit un răspuns. În articolele pe care le-am citit în Germania, nu se vorbește nici unde despre lipsa, lipsa dumneavoastră de competență. Sunteți foarte competent, mai mult ca sigur, nu există niciun fel de umbră de îndoială. Aveți uh, toate abilitățile necesare pentru a deveni președinte BCE. Însă această uh, slăbiciune a dumneavoastră legată de legătura cu uh, Goldman Sachs și Grecia rămâne în continuare. Chiar dacă nu ați fost implicat direct în aceste discuții, trebuie să recunoașteți că ați lucrat într-un context care generează o serie de semne de întrebare, uh, care lasă un fel de gust amar. Cunoașteți situația din Grecia, știți ce se întâmplă în Spania în momentul de față, în Portugalia, știți că există o mulțime de demonstrații, acolo oamenii au ieșit pe stradă. Uh, dacă doriți să rezolvați problema Greciei, e, e clar că dumneavoastră trebuie să, fie, să fiți foarte credibil în calitate de președinte al BCE. Eu consider că această problemă cu Goldman Sachs vă subminează credibilitatea și tocmai de aceea dați-mi voie să vă întreb, ca un fel de completare la întrebarea lui uh, Pascal, uh, să vă întreb așadar cum doriți să acumulați toată acea credibilitate de care aveți nevoie, pornind de la situația tensionată în care vă aflați acum. cred că răspunsul pe care l-am dat cu puțin timp în urmă răspunde și la întrebarea dumneavoastră. Am spus că am fost întotdeauna integru, am dat dovadă de integritate și uh, persoane foarte obiective pot uh, garanta acest, uh, această obiectivitate a mea în activitățile mele la Goldman Sachs. V-am oferit o serie de dovezi care susțin faptul că activitatea mea în cadrul Goldman Sachs nu a generat nici un fel de probleme. Uh, Eh, eu eram eh, responsabil pentru supravegherea băncilor naționale, eh, băncilor interne și, uh, prin urmare, nu am fost deloc implicat în activitățile Goldman Sachs și uh, Grecia. Tot ce am făcut eu am, a fost independent, am acționat într-o manieră independentă, nu m-am lăsat influențat în niciun fel de autoritățile naționale și am monitorizat strâns toate cele întâmplate. În declarațiile mele publice nu am făcut nimic altceva decât să prezint riscurile cu care, care se acumulau pe parcursul timpului. Am făcut aceste declarații în calitate de președinte al diferitor, diferitelor foruri europene și internaționale. Nu am uh, făcut niciodată rabat în declarațiilor, declarațiile mele. De fiecare dată am militat pentru luarea acelor măsuri care vor duce la crearea unui sistem rezistent pe termen lung. Prin urmare, cred că întrebarea dumneavoastră nu merită răspuns. Toate activitățile mele sunt un răspuns în sine. Vă mulțumesc. Acum, în numele PPE, Mario Borghezio. EFD, îmi cer scuze. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule guvernator. Cred că ultimele două întrebări au, uh, prezent, au pus în discuție o, o temă care trebuie să fie pre, discu, prezentată într-o manieră mult mai generală. Se vorbea despre Goldman Sachs. Bineînțeles că mulți dintre cei prezenți sunt uh, îngrijorați, mulți dintre noi au uh, ascultat declarații ale diferitor personalități în domeniul bancar care ne spuneau că, pornind de la situația actuală, uh, fiecare mișcare este importantă, fiecare mișcare este importantă tocmai pentru că fiecare mișcare în sine poate genera o nouă criză care ar putea afecta din ce în ce mai multe state, iar printre aceste state periclitate se numără și Italia. Și tocmai de aceea consider că este important să clarificăm niște lucruri. Știm că în cadrul Goldman Sachs există o serie de cluburi secrete, de grupuri uh, speciale și dumneavoastră ați fost foarte categoric în momentul în care s-a propus un sistem care să facă o distinție clară între uh, băncile de credit și băncile speculative. Dumneavoastră ați spus că nu ar fi bine ca acest sistem să fie pus pe picioare, tocmai pentru că IMM-urile ar fi cele care ar trebui să plătească nota de plată. Uh, și tocmai pornind de la această fundal, dați-mi voie să vă întreb care este poziția dumneavoastră cu privire la declarația domnului Di Pietro? Ne puteți spune câte ceva despre suveranitatea monetară? organismi, la Ați menționat o serie de organisme diferite și putem discuta despre toate acestea. Sunt organisme transparente, transparente pe internet care au organizat o conferință, domnul, domnul profesor Tremonti, domnul Bernadei uh, au participat la întâlnirile respective. În cele ce privește băncile de investiții, există multe care sunt pe bursă, sunt cotate la bursă și sunt mai transparente decât uh, sugerează unii sau alții. În ceea ce privește separarea între băncile de investiții și băncile de economii sau între activitățile comerciale și alte activități, mi se pare că aceasta este una dintre opțiunile pe care le-a prezentat Consiliul pentru Stabilitate Financiară. Și dacă Uh, comisia ar crede că aceasta ar fi o opțiune, bineînțeles că aceasta ar fi o cale de urmat. Este ceea ce au făcut uh, americanii. Însă Comisia nu a crezut uh, că este de cuvință să înainteze în această direcție. În ceea ce privește suveranitatea monetară, de la tratatul de la Maastricht a fost responsabilitatea Băncii Centrale Europene și noi avem uh, o uh, misiune de a asigura stabilitatea prețurilor pe termen mediu. Vă mulțumesc și uh, revenim la PPE și la Werner Langen. President Draghi, uh, Domnule Draghi, sunteți uh, un expert recunoscut pe plan internațional. Până și în Germania există glasuri care vă susțin în uh, candidatura dumneavoastră. Pornind de la declarația pe care tocmai ați făcut-o, cea cu privire la lupta împotriva dezechilibrelor în zona euro, dumneavoastră spuneați uh, cu câteva minute în urmă că problemele din Grecia nu sunt chiar atât de mari pe cât erau ele în Italia în anii 90. Însă, în ultimii 10 ani, uh, Există, au apărut o serie de uh, disparități la nivel de competitivitate în zona euro. Ce ați cum le-ați con- consilia pe statele din zona euro pentru ca acestea să aducă mai aproape unele de celelalte politica de competitivitate și politica, de, uh, politica lor monetară? Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Langen! Este o întrebare extrem de importantă pentru că se referă la politica monetară într-un domeniu destul de heterogen. Vă reamintesc încă o dată că obiectivul nostru al Băncii Centrale Europene este să asigure stabilitatea prețurilor pe termen mediu. Apare apoi întrebarea dacă acest lucru afectează negativ statele mai slabe, dacă uh, dobânzile cresc din motive de stabilitate a prețurilor. Haideți să privim la costul creditului, pentru că acesta este cel care contează pentru creștere și investiții în diversele state membre. Acest cost este legat de dobânda la datoria publică, pentru că atunci când băncile împrumută bani, caută forme alternative de investiții. Dacă ne uităm la statele care acum sunt în criză fiscală, costul acestor datorii este 14-15% pentru datoriile publice, datoriile suverane. Este o cifră extrem de mare uh, raportată la ratele uh, pe termen scurt. Vreau să spun că asigurarea stabilității prețurilor ar reduce primele de risc peste tot pentru statele uh, fruntașe și pentru cele codașe. Însă, componentul cheie pentru a reduce costul creditului este să îl scădem, să avem un plan de uh, restructurare care să uh, Um, scadă prima de risc pe uh, datoria publică. Stabilitatea prețurilor ar asigura un, o primă de risc mai scăzută pentru zona euro. În al doilea rând, reducerea deficitelor fiscale pentru a reduce datoria publică, pentru a reduce primele de risc. În al treilea rând, reforme structurale. Nu există alte modalități de luptă împotriva lipsei competitivită- pierderii competitivității decât prin reforme structurale care să ducă la creșterea competitivității. Vă mulțumesc, domnule Lange. Mulțumesc. Acum în numele socialiștilor, domnul Domenici. Bună ziua, domnule guvernator, bine ați venit. Deja ați răspuns la întrebarea doamnei Swinburne și a domnului Langen în legătură cu, cu competitivitatea. Eu aș uh, pune o altă întrebare. Săptămâna trecută, după conferința de presă a președintelui Trichet, singura posibilitate sugerată piețelor a creșterii dobânzilor în iulie a provocat uh, reacții deci situația prin care trecem acum și răspunsul care a fost uh, dat ține cumva de creșterea ratei inflației în statele din Nord, care lucru ar avea un impact major asupra statelor din sudul Europei. Este foarte clar că nu putem uh, lucra așa cu ratele de schimb. Însă reducerea datoriilor nu poate să fie suficientă pentru a lansa creșterea și competitivitatea. Dacă este necesar să acționăm la nivel național, nu cumva există apare necesitatea, necesitatea unei guvernanțe mai bune la nivel european. Nu cumva avem nevoie de o Uniune Europeană mai puternică. Dumneavoastră cunoașteți instituțiile și respectați instituțiile la nivel național și european. Însă, în uh, răspunsurile înscris, a spus că sunteți un european convins. Așadar, întrebarea mea este următoarea. În acest moment, acum când trebuie să facem lucruri extraordinare care nu țin cont de limitele rolurilor instituționale, v-ați angaja să relansați acest obiectiv al guvernanței europene un obiectiv de creștere, de dezvoltare, uh, care trece de limitele instituționale. Mulțumesc. După cum am, am spus la început, o mare parte din viața mea mi-am petrecut-o uh, construind Uniunea Monetară Europeană. Și multe dintre problemele actuale, cred că este clar pentru destul de multă lume provin dintr-o lipsă din cauza faptului că procesul nu a fost încheiat. Avem o singură monedă uh, și timp de câțiva ani am considerat că moneda unică este suficientă. Însă acum vedem că nu este suficient să avem doar o monedă unică. Trebuie să avem și politici corespunzătoare. Procesul politic uh, decurge în faze. Acum suntem în mijlocul unei asemenea faze. Însă, pasul următor este să construim mai departe pe fundația pe care o avem. Avem acum un sistem de reguli pactul de stabilitate și creștere pentru a impune disciplină bugetare. Cu cinci ani în urmă, acest sistem a fost slăbit. A, f- a fost o greșeală. Trebuie să revenim asupra acestui uh, pact pentru a avea reguli mai stricte de disciplină, uh, reguli preventive și sancțiuni uh, la nivel politic care să țină de reputație și sancțiuni financiare. În legătură cu procedura, știți că uh, știți, știți care este poziția Băncii Centrale Europene cu care sunt de acord. Procedura trebuie să fie automată pentru a evita ceea ce s-a întâmplat cu pactul de stabilitate și creștere. Parlamentul European a făcut deja foarte mult în acest domeniu și am primit uh, mult ajutor din partea Parlamentului European în ultimele luni. Într-un fel, cuvântul cheie este consolidarea și aprofi, af, aprofund, consolidarea, aprofundarea și lărgirea. Consolidarea supravegherii, după cum am menționat, aprofundare în sensul că trebuie să intrăm mai în detaliu și uh, lărgire prin extinderea la alte domenii. Alte domenii care sunt dincolo de disciplina bugetară. Uh, Multe state au probleme cu competitivitatea, care ține de reformele structurale. Însă, până recent, uh, până la grupul de lucru Van Rompuy, nu am introdus reguli comune pentru reformele structurale. Au existat anumite mm, recomandări voluntare, însă acestea ar trebui să devină obligatorii. Trebuie să uh, luăm exemplu la, de la disciplina din domeniul bugetar. Este vorba de pași gradați, dar realiști. Nu uh, este vorba de un salt spre noi instituții, noi organizații sau noi concepte. Trebuie să fim doar conștienți de direcția generală și de pașii pe care îi putem lua în mod realist în această direcție. Vă mulțumesc. În numele liberalilor, domnul Clint. Signor Draghi, si am. Eh, Domnule Draghi, la răspunsul dumneavoastră la întrebarea 5 ați spus cât se poate declar că aveți eh, trei eh, principii pe care doriți să le respectați. Printre astea se numără uh, bineînțeles, independența BCE și o doză de pragmatism în ceea ce privește evaluarea mediului economic. Constatăm că independența băncii centrale a dispărut pe fundalul acesta al crizei. Din ce motiv? Din motive cât se poate de pragmatice doream să, să prezervăm sistemul bancar. Uh, decizia a fost luată pe cale politică, e drept, și uh, pornind de la acest uh, fundal, oare nu ar trebui să vă schimbați pur și simplu de declarațiile să vorbiți despre o independență scăzută, pentru că asta este situația în uh, adevăratul sens al cuvântului și uh, ce ne puteți spune despre cel de-al treilea principiu al dumneavoastră, cel cu privire la mediul, la analiza aprofundată și pragmatică a mediului economic. Thank you, thank you, Mr. Clintz. Mulțumesc, domnule Clintz. Uh, categoric nu pragmatismul trebuie să se aplice întregii strategii de ieșire. În ultimul an, și nu sunt de acord cu dumneavoastră că Banca Centrală Europeană și-a pierdut din independență. Banca Centrală Europeană și-a asumat o serie de măsuri, cum ar fi programul pieței valorilor mobiliare și finanțarea băncilor reprezentate supraproporționat, băncilor persistente, cum sunt uneori denumite. Însă acestea depind prea mult de uh, împrumuturile de lichiditate din partea BCE. Toate aceste măsuri au fost luate conform unui concept principal. Dacă aceste măsuri nu ar fi fost luate, câteva dintre canalele de transmitere ale politicilor monetare ar, s-ar fi închis. Întotdeauna măsurile au fost luate în vederea de a fi politici de, de politică monetară. Este important de înțeles acest lucru, pentru că odată ce înțelegem că primește a dispărut, aceste măsuri trebuie să fie retrase. Al doilea lucru pe care trebuie să îl reamintim este că în cazul pieței de valori mobiliare, pentru toate aceste măsuri, în al doilea rând, aceste măsuri au fost temporare. Nici una dintre aceste măsuri nu va fi permanentă. Al treilea lucru este că nici una dintre măsuri nu afectează obiectivul nostru de a asigura stabilitatea prețurilor pe termen mediu pentru întreaga zonă. Banca Centrală Europeană a putut să asigure stabilitatea prețurilor uh, apropiată de 2% pe tot timpul crizei. Și este important să ne amintim acest lucru, pentru că în 2008 și 2009 și o parte a anului 2010, faptul că am avut un sistem care a ancorat așteptările inflaționare în acest fel, a permis BCE să acționeze rapid și flexibil și să răspundă la dimensiunea crizei. Așadar, acest lucru nu a adus atingere obiectivului uh, stabilității prețurilor și în acest sens Banca Centrală Europeană și-a păstrat independența. Însă sunt de acord că trebuie să fim vigilenți și trebuie să ne amintim de motivele pentru care am adoptat măsurile respective. Uh, pot fi și mai direct. Nici o criză legată de datoria suverană, nici o ban și nicio bancă majoră nu ar putea să deraieze uh, BCE-ul de la obiectivul său principal, care este stabilitatea prețurilor. Vă mulțumesc. În partea conservator- din partea conservatorilor, Ivo Sticân. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, în primul rând, Uh, vă urez mult succes în aceste timpuri tulburi. Cum evaluați faptul că BCE s-a, s-a implicat într-o situație în care, ca bancă centrală independentă, codecide și pregătește fisiuni, misiuni, măsuri fiscale în Grecia și supraveghează procesul de privatizare al proprietăților din Grecia. Nu vi se pare că este un lucru periculos pentru viitor? Și nu cumva independența băncii centrale și credibilitatea sa este uh, riscată atunci când devine o parte a soluției politice la uh, criza datoriei grecești. Vă mulțumesc. Sunt de acord cu dumneavoastră, domnule Strax, cu ultima declarație. Dacă Banca Centrală Europeană ar deveni parte a soluției politice, acest lucru ar determina pierderea independenței. Banca Centrală Europeană însă nu este singură. Ea participă la aceste măsuri din poziția sa de a evalua potențial, riscul potențial evaluează restructurarea fiscală și monitorizează implementarea sa. Mai important, uh, evaluează durabilitatea acestei datorii. Nu este o situație foarte diferită de altele. Însă dacă ar implica o o implicare politică, aveți dreptate. Trebuie să fim extrem de precauți să nu ne depășim limitele mandatului și să intrăm într-un domeniu care nu este menționat în atribuțiile stabilite de către tratat pentru Banca Centrală Europeană. Vă mulțumesc acum în numele verzilor Filip Lambert. Mr. Draghi. Mulțumesc, Sharon. Domnule Draghi, probabil că sunteți cel mai ortodox catolic pe care l-am cunoscut vreodată. <clears throat> Acestea fiind spuse, <clears throat> spuneți că Banca Centrală Europeană rămâne independentă și că vă e dragă această independență. Aș spune că și eu pun preț pe independență ca legiuitor și lider politic care răspunde în fața populației, ceea ce noastră nu faceți. Ați spus, Adinaur, că ar trebui să, nu, să fim atenți să nu ne depășim mandatul, iar Banca Centrală Europeană face asta în fiecare zi. Atunci când Banca Centrală Europeană spune că ar trebui să protejăm uh, creditorii privați și să ne asigurăm că transferăm povara sau riscul datoriei grecești în uh, uh, spirarea publică, atunci faceți o alegere politică. Este o decizie politică și nu una tehnică. Atunci când Banca Centrală Europeană, așa cum spunea și domnul Trichet, uh, susține reducerile de uh, cheltuieli publice și uh, reducerea veniturilor, iarăși este o opțiune politică și de obicei Banca Centrală Europeană are opinii foarte ferme într-o direcție sau alta. Și vedem din ce în ce mai des Banca Centrală Europeană făcând recomandări Spaniei, Greciei, Portugaliei și trebuie să ținem cont de faptul că aceste mm, recomandări sunt de natură politică. Poate că ar trebui să vă rezumați, să vă uh, păstrați rolul de uh, supraveghetor al uh, inflației și atât. Mulțumesc, domnule Lambert. Dați-mi voie să vă răspund pe rând la întrebare. În primul rând, răspundem și noi în fața cetățenilor europeni și în fața dumneavoastră de aceea mă aflu aici și de aceea noastră puneți această întrebare. În al doilea rând, n-am spus niciodată că protejăm creditorii privați. N-am spus asta și <clears throat> cred că ați presupus dumneavoastră, însă eu nu am spus așa ceva. Ceea ce spuneam mai devreme e cu totul altceva. E vorba de Uh, cele trei metode de uh, a rezolva problema uh, Greciei. Dacă avem incapacitate de plată, atunci există anumite consecințe și vreau să vă arăt care sunt aceste sau care pot fi aceste consecințe. Nu-mi stă în putere să aleg, dar e datoria mea să vă informez ce se va întâmpla. Uh, în al treilea rând, uh, în legătură cu impozitele și cheltuielile, de ce Banca Centrală Europeană este interesată de creștere? De ce e interesată de competitivitate? Motivul este că în țările cu datorii foarte mari, creșterea merge mână în mână cu disciplina fiscală. Este condiția esențială pentru stabilitatea financiară. Dacă nu crești, nu îți plătești datoriile e un lucru foarte important. Pentru a avea creștere, trebuie făcute anumite lucruri și anumite lucruri nu trebuie făcute. Putem să le luăm uh, pe rând dacă doriți, dar asta este rațiunea care stă la baza poziției Băncii Centrale Europene. Și de aceea multora li se pare că uh, asta acest domeniu uh, nu ține de atribuțiile uh, BC. Da, chiar sunteți foarte ortodox. Uh, da, ne facem că nu, v-ați, că nu v-am auzit. Acum, în numele PPE, domnul Garcia Margal. Da, eu uh, pe mine mă mulțumește răspunsul pe care l-ați dat dumneavoastră, însă trebuie să nu uităm că trăim într-o lume globalizată în care piețele sunt interconectate, economiile sunt interconectate. Și tocmai am depășit una dintre cele mai mari uh, crize văzute vreodată. Uh, această criză a trasat uh, limite foarte clare pentru comerțul mondial și a făcut ca foarte multe țări să aibă datorii mari și să treacă printr-o perioadă de fragilitate financiară noastră, cum credeți că ar trebui dusă o politică monetară astfel încât să putem păstra stabilitatea financiară? Da. Cu, odată cu această explozie, cu această criză, în foarte multe domenii a fost clar că politicile monetare duse până în 2008 nu au ținut cont de bulele speculative, de fondurile speculative. Nu s-a făcut nimic pentru a asigura stabilitatea monetară, financiară. Nu se știa nimic despre uh, activitatea băncii centrale europene. Iar când uh, această bolă financiară a explodat, noi am fost cei chemați să facă curățenie. Acum, nu cred că cineva ar mai putea continua să uh, fac uh, să, să ia uh, măsuri similare. Uh, rolul nostru este, într-adevăr, de a asigura stabilitatea financiară și, așa cum s-a văzut uh, de-a lungul acestei uh, crize, măsurile noastre au dat rezultate. Însă, stabilitatea financiară nu este cel mai bun, uh, cea mai bună pârghie pentru a rezolva toate problemele. Există și trebuie să facem apel și la alte instrumente, de exemplu, supravegherea macroprudențială. Da, dar, dar aceste două politici nu se exclud reciproc, ci se completează. Pentru stabilitatea prețului și uh, analiza macroprudențială merg mână în mână pentru asigurarea stabilității prețurilor. Trebuie să creăm condițiile pentru stabilitate financiară și pentru evitarea instabilității. Politica monetară poate evita anumite uh, supraîncălziri ale economiei și vorbind despre politicile monetare, trebuie să vorbim și despre ce se întâmplă în sectorul imobiliar în diverse părți ale Europei, despre structura creditului în diverse părți ale Europei, despre temperatura fiscală, financiară în anumite uh, zone. Dar stabilitatea prețurilor rămâne problema cheie. Deci supravegherea macroprudențială poate fi o politică de intervenție. Dacă observăm că în anumite părți se dezvoltă o bulă imobiliară, putem interveni prin creșterea cotei care nu poate fi finanțată de către bănci. E vorba de acel raport uh, împrumut la valoare sau se poate vedea dacă uh, valorile împrumuturilor de, depind de veniturile celor care le cer. Atunci se poate interveni prin capitalizarea băncilor. Uh, iau exemplul specific al uh, Italiei, unde recent, uh, în cursul unei vizite, unei inspecții, a fost descoperită o bancă ce împrumuta masiv în domeniul imobiliar și atunci li s-a cerut o creștere substanțială de capital. Iată o măsură de prevenire, o măsură prudențială. Aceste măsuri, vă spuneam, nu se exclud ci să completează. Doamna președinte, acum Arlene McCarthy în numele SND. Domnule uh, Draghi, mă interesează părerile dumneavoastră personale și nu ale predecesorului dumneavoastră la Banca Centrală Europeană. Știu că ați uh, respins ideea impozitului pe tranzacții financiare, dar spuneți că împărtășiți obiectivele acestui principiu. V-aș întreba dacă acceptați uh, părerea că sectorul financiar este prea puțin taxat și că acest fapt este văzut de cetățeni ca fiind o uh, stimulare a bonusurilor și primelor pentru bancheri. V-aș întreba dacă sub conducerea dumneavoastră veți asculta cetățenii de vreme ce le sunteți datori cu răspunsuri și dacă veți încerca totuși să găsiți posibilitatea de a pune în aplicare impozitul pe tranzacții financiare. Vă veți folosi de poziția dumneavoastră pentru a construi un consens global în favoarea acestui impozit pe tranzacții financiare? În ceea ce privește impozitarea tranzacțiilor financiare, Uh, sunt sigur că obiectivele sunt uh, uh, cele corecte. V-aș da un exemplu. Cred, eu cred că instituțiile importante din punct de vedere sistemic sunt în prezent surse de risc moral. La autoritatea de supraveghere am uh, început să lucrăm împreună cu aceste uh, instituții uh, și primul nostru obiectiv a fost uh, să ne asigurăm că nu există niciun faliment bancar care să fie plătit de către contribuabil. În al doilea rând, al doilea obiectiv că nu ar trebui să existe niciun faliment bancar care să ducă la Um, perturbări pe piață, așa cum s-a întâmplat în cazul Lehman. Cam acum un an am lucrat pe baza acestor uh, idei și am uh, elaborat uh, orientări pentru aceste instituții financiare. Trebuie, în primul rând, să, ca ele să aibă mai mult capital, o capacitate mai mare de absorpție. Pentru că faptul că sunt mari în sine uh, poate să nu fie de uh, ajuns. Ele sunt, într-adevăr, niște instituții foarte mari, sunt instituții interconectate, sunt sistemice. Aceste instituții, deci, trebuie să aibă, să pună la dispoziție servicii de calitate pentru a avea o capacitate mare de absorpție. Dacă ele dau faliment, trebuie să fim siguri că nu se utilizează banii contribuabililor. Deci trebuie să existe un sistem de administrare, de gestiune a crizelor, prin intermediul căruia să administrăm aceste uh, falimente. Ce înseamnă asta? Mai multe lucruri, dar două aspecte sunt foarte importante. În primul rând, să spunem că avem un faliment de bancă mare, uh, supraveghetorul național și noi trebuie să putem decide ce segmente trebuie închise imediat și ce segmente pot fi păstrate deschise. De obicei, tot ce are de-a face cu funcționarea de bază a unei bănci ar trebui să continue să funcționeze. Tot ce ține de sistemul de plăți și depozite și așa mai departe. Dar, în al doilea rând, ca să ne asigurăm că nu se folosesc banii contribuabililor, trebuie să uh, nu uităm de nicio clipă cine pierde bani dacă banca dă faliment. Acționarii, în primul rând, dar și creditorii. Ce fel de creditori? în principiu, discuțiile referitoare la instituții financiare importante din punct de vedere sistemic nu sunt foarte diferite. Trebuie să facem o listă de creditori pe care îi protejăm. De exemplu, pe cei care au avut depozite la acea, la, la acea bancă. Bun, până la ce nivel? Apoi, creditorii uh, neasigurați nu pot fi uh, protejați. Iată, sunt multe dificultăți și aici uh, avem probleme cu a conveni uh, compoziția acestei liste. Dar ăsta, până la urmă, e obiectivul activității noastre. Și apoi avem obiectivul supravegherii. Ar trebui să existe un mecanism de supraveghere mult mai intruziv și foarte independent, mai ales în cazul în, care e vorba de bănci mari și de uh, Uh, riscuri mari. Se discută mult despre acordarea de puteri suplimentare supraveghetorilor, asigurarea unei mai mari independențe și așa mai departe. Pe urmă, trebuie să vedem ce tip de externalitate trebuie uh, rezolvată în cazul uh, falimentului unei bănci. Nu, dar eu nu vă întrebasem altceva. Dar în noul nostru rol de președinte al Băncii Centrale Europene, v-am întrebat ce ați face. Da, sunt pregătit să analizez toate opțiunile, dar trebuie să știu ce tip de externalitate implică acest tip de impozit și e un lucru foarte important. Sigur că vom analiza toate opțiunile, fără îndoială. Eu vă spuneam că ne ocupăm de această externalitate acum și dacă dumneavoastră credeți că impozitul pe tranzacții financiare este o măsură bună, atunci suntem gata să-l analizăm. Iar acum, domnul Oli Schmidt, numele ALDE. Da, mulțumesc, domnule Draghi. Eu sunt un liberal din uh, LV, din Suedia din afara zonei euro. Până acum m-au impresionat răspunsurile dumneavoastră, prezentarea dumneavoastră. În răspunsurile scrise, în ceea ce privește uh, rotația echitabilă în cadrul uh, Consiliului de Administrație al Băncii Centrale Europene. Răspunsul nostru este foarte direct. Spuneți că ar putea fi contraproductiv să fie alese întotdeauna cele mai competente persoane. Eu înțeleg argumentul dumneavoastră, deși cred că există foarte multe competențe și chiar și în rândul femeilor în domeniul financiar. Credeți că ar fi o problemă pentru dumneavoastră sau pentru Banca Centrală Europeană să aveți un dialog deschis cu publicul? și să vă reconectați cu cetățenii. Dacă nu există nicio femeie în uh, Consiliul General, în Consiliul de Conducere și în uh, Bordul Director. Nu pun la îndoială competența dumneavoastră, dar poate că ar fi o problemă de democrație și vă întreb ca bărbat Noastră sunteți uh, pe jumătate în neamț, dar problema sexelor rămâne. Da, mulțumesc. Cred că aveți dreptate. E o problemă aici uh, și cred că problema este prezentă peste tot. Dar avem un mandat uh, conform tratatului care spune ceva nu se spune nimic acolo de proporția în ceea ce privește naționalitatea sau sexul. Nu se spune decât că persoanele sunt alese pe baza uh, calificărilor profesionale și a competențelor. Asta se spune în tratat. Uh, sigur, liderii noștri politici pot uh, să țină cont de uh, această chestiune pentru uh, BCE, pentru toate forurile de conducere în general. Și pentru mine este o problemă, așa cum este pentru toată lumea care are un grad de conștientizare. Sigur că e o problemă. În, la Banca d'Italia avem o femeie în bordul director, așa că numai una. Acum trecem la PPE, Los Manuel Garcia Margal. Mulțumesc, doamna președinte. Bun venit, domnului candidat. Voi încerca să mă concentrez asupra unei analize a situației și Sigur că mă voi referi și la uh, cazul Greciei ca studiu de caz. Grecia are nevoie de un surplus de 8%, ceea ce ar trebui ar, ceea ce ar uh, necesita o reducere a cheltuielor publice cu 16% pentru a atinge aceste rezultate nu se, nu se poate fără creștere suficientă. Uh, și știm până acum că BCE acordă lichiditate, dar se naște o altă problemă care trebuie rezolvată. Știm că în anumite țări, anumite țări mai mici uh, nu sunt în favoarea transferului nelimitat de fonduri, pentru că acestea ar fi probabil suficiente câteva luni, dar apoi ne-am uh, întoarce de unde am plecat. Unele state membre, în plus, nu sunt în favoarea unor mecanisme de intervenție pe piețe terțe pentru a facilita restructurarea voluntară. Mi s-a spus uh, că, nu este, că este o idee care nu duce nicăieri. De ce este o idee care nu duce nicăieri? Ceea ce... Nu, întrebarea este... Eu am propus un mecanism european de înlocuire care să intervină pe o piață secundară a datoriilor pentru a, a încuraja restructurarea voluntară. Comisarul Ren spunea că ar fi o idee bună, dar că statele membre nu doresc să o pună în aplicare. De ce nu o doresc? Care sunt dificultățile de ordin tehnic? Și dacă nu facem asta, ce alte măsuri avem la dispoziție în câteva luni, când vom fi din nou în aceeași situație ca și acum? Mulțumesc! Um, again, we are now addressing more încă o dată. Acum uh, ne ocupăm de aspectul finanțării. Mecanismul de salvare a fost creat ca un mecanism care ajută statele pe o perioadă determinată. Este vorba despre problemele temporare care trebuie să fie rezol- rezolvate prin intermediul acestui uh, mecanism de stabilitate. Mecanismul de stabilitate nu a fost creat pentru a crea, a duce la crearea unui sistem de transferuri permanent. Acest sistem a fost creat pentru cumpărarea de obligațiuni pe piața primară, nu pe piața secundară. Să ne gândim acum la ce vor statele membre. Bineînțeles că statele membre vor să limiteze capacitatea acestui mecanism de a se implica, implica pe piețe. Statele membre își doresc ca acest mecanism uh, de stabilitate să nu sfârșească prin a deține o serie de datorii cumpărate pe piața secundară își doresc, statele membre își doresc ca aceste uh, uh, datorii să fie cumpărate pornind de la o evaluare cât se poate de clară. Iar această achiziționare poate fi făcută doar pe piața uh, primară. Chiar dacă, într-adevăr, s-ar putea ajunge la achiziții pe piața secundară, dați-mi voie să vă rog să vă puneți în pielea celor care au respins această propunere. Ideea de a avea un organism care cumpără și vinde pe piața secundară, pentru că acest lucru ar însemna, ar aduce cu sine caracterul permanent, Așadar, a avea un asemenea organism, se pune întrebarea oare cum am putea evalua uh, aceste achiziții pe piața secundară. Folosim exact aceeași uh, procedură ca și cea folosită pe piața primară. Uh, în realitate, o astfel de evaluare nu poate fi făcută uh, zi de zi. Cred că mai degrabă motivele de uh, implementare, de punere în aplicare au primat în momentul în care s-a decis ca acest uh, mecanism să activeze doar pe piața primă. Însă trebuie să înțelegem că, într-adevăr, există foarte o, un caracter interconectat între cele două piețe. Urmează acum domnul Cutaș. Thank you, Chair. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule Draghi, bine ați venit. Sunt sigur că aceasta este prima noastră întâlnire, nici pe departe ultima. Însă haideți să ne întoarcem la problema creșterii în Europa. Vă amintesc că socialiștii își doresc ca o parte din datoriile naționale să fie transformate în euroobligațiuni. Cu siguranță cunoașteți ideea obligațiunilor de proiect. Și acum vreau să vă întreb care este părerea dumneavoastră cu privire la crearea de euroobligațiuni menite a finanța creșterea. Ne dorim ca aceste uh, uh, euroobligațiuni să semene cu cele create în Statele Unite ale Americii. Deci care este părerea dumneavoastră cu privire la acestea și care este uh, părerea dumneavoastră cu privire la alte tipuri de obligațiuni care sunt uh, vehiculate în momentul de față pentru rezolvarea problemelor de datorie suverană. Vă mulțumesc! Dar, într-adevăr, există mai multe tipuri de obligațiuni. Obligațiunile de creștere sunt obligațiuni ale Uniunii, adică ele vor fi susținute de întreaga Uniune Europeană. În momentul de față ne aflăm uh, într-o perioadă de tranziție. Încercăm să ajungem la o uniune mai puternică și aprofundată. În acest context, crearea unor euroobligațiuni ce ar însemna? Ar însemna ca acele state care au un rating bun uh, să plătească într-un final mai mult. Statele care au un rating uh, scăzut ar plăti mai puțin. Deci, pornind de la aceasta, vedem că ar apărea un transfer între state. ar trebui să verificăm dacă această idee este într-adevăr compatibilă cu acea clauză din tratat care ne obligă să nu ajutăm statele aflate în, uh, în dificultate. Vă amintesc că obligațiunile pentru uh, infrastructură propuse în 93 au fost propuse de către domnul Jacques Delors și vă amintesc că pe vremea aceea multe state s-au opus vehement acestei propuneri. Din ce motive? Din aceleași motive pe care le discutăm astăzi, la 15-18 ani mai târziu. Există state care se tem că astfel am creat o uniune a transferului. Este exact aceeași temere pe care o aveau statele membre în 93. Bine, e drept că ne putem gândi la, aceste, la emiterea acestor obligațiuni în cazul în care am reușit să ajungem la o uniune mini-fiscală sau chiar mai mult decât atât. În orice caz, o uniune mai puternică decât în momentul de față. Bine, acum o să mă aventurez, poate că domnul Lambert nu va fi de acord cu mine, însă mă, mă voi aventura cu, totul acest, cu toate acestea în domeniul politic. Ați voie să spun că suntem o uniune. Ce înseamnă asta? Suntem fie legați unii de ceilalți prin intermediul uh, regulilor, fie suntem uniți din pricina unui buget sau din pricina unor instituții. În momentul de față nu suntem chiar atât de uniți. Uh, suntem pe cale să creăm uh, reguli mai puternice, mai largi. Pe măsură ce acest, aceste concepte vor deveni sau aceste reguli vor deveni mai puternice, atunci conceptul de uniune, în adevăratul sens al cuvântului, va putea fi transformat în realitate. Eu nu cred că ar trebui să emitem astfel de obligațiuni pentru a forța crearea unei uniuni europene mai puternice în momentul de față. În ceea ce privește obligațiunile Brady, uh, acesta este un instrument financiar propus în momentul de față. Și uh, aceste instrumente ne duc la ideea de schimb voluntar. BCU spunea că atâta timp cât uh, acțiunile sunt voluntare, ele nu sunt la fel de riscante, chiar dacă nu știm exact cât de uh, riscante sunt astfel de acțiuni. În momentul de față, pur și simplu învățăm să gestionăm riscurile cu care ne confruntăm. Doamna președinte, totul este foarte, foarte interesant, însă văd că ne-am depășit cu mult timpul deja, așa că vă rog frumos să îl respectați pe viitor. Acum, în numele PPE, doamna Rodi Crața. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Do- Domnule Draghi, întrebarea pe care vreau să vă adresez uh, se uh, aseamănă cu întrebarea pe care a pus-o antevorbitorul meu și tocmai de aceea vreau să vă mulțumesc pentru răspuns. Însă dacă tot am ocazia, dați-mi voie să vă pun o altă întrebare. Adeseori s-a spus că avem nevoie de un ministru al finanțelor european. Spuneați că situația noastră nu este clară în momentul de față și că e nevoie ca sistemul european să evolueze. Am văzut că operațiunile de salvare demarate în anumite state nu sunt neapărat încununate de succes și trebuie să se schimbe ceva. Uh, un ministru european al afacerilor externe, al uh, finanțelor, ar aduce cu sine într-adevăr o valoare adăugată, dincolo de problemele pe care le-ar crea uh, desemnarea unui, asemenea, unui asemenea ministru. Amintiți-vă cu uh, câțiva ani în urmă nimeni nu credea în guvernanța economică, acum o avem. Credeți că vom avea și un ministru uh, european pentru finanțe? Bine, deocamdată nu avem o guvernanță economică. Suntem uh, acum pe calea cea bună, e drept, însă în același timp, suntem conștienți de faptul că pe viitor trebuie să ne uh, să avem reguli mai severe și să ne unim mai uh, puternic în ceea ce privește disciplina bugetară, creșterea Uh, activitatea economică, etc. La fel ca și în cazul euroobligațiunilor, cred că trebuie să acționăm într-o manieră cât se poate de pre- precaută. Totul așa pas cu pas. S-ar, se prea poate ca pe termen lung să ajungem și la acest obiectiv. Nu știu ce înseamnă pe termen uh, lung, însă în momentul de față trebuie să avem o guvernanță puternică înainte de a ne gândi la pasul următor. Statele membre trebuie să uh, fie convinse că nu vom avea o uniune a transferelor cum am putea să creăm această convingere, creind tocmai sisteme care să nu poate fi eliminate rapid. Deci tot ceea ce ține de sancțiuni mai puternice, de reguli mai clare, um, fie că e vorba de uh, stabilirea unui post sau uh, prezentarea unui post, promovarea unui post de, de, minister, de ministru al finanțelor, e bine. Deocamdată nu am ajuns în acel uh, moment propice, dar cine știe, pe viitor. Acum, în numele socialiștilor și democraților, doamna Berez. Guvernor, monsieur... Mulțumesc, domnule guvernator, domnule candidat. Rolul băncilor pentru mine este de a finanța economia reală. Însă, în trecutul dumneavoastră, ați putut să înțelegeți foarte bine cum uh, funcționează piețele financiare, însă ați lucrat pentru o firmă, Goldman Sachs, care nu respectă acest model. Această bancă de investiții a avut uh, practici de autoreglementare și de dereglementare, de finanțare uh, excesivă a economiei, de opacitate, uh, de titrizare pe piața swapurilor pe risc de credit, și-au acordat uh, prime, astfel încât uh, președintele Eurogrupului, Jean-Claude uh, Juncker, a spus că Goldman Sachs este fără, fără niciun scrupul ca președinte al Băncii Centrale Europene, dacă va, veți fi confirmat de către Parlament și de către Consiliu, veți putea să țineți cont de întreaga experiență acumulată într-o asemenea bancă care își întoarce spatele către politica monetară europeană și a zonei euro. Atâta timp cât ați fost uh, președinte al forul, forul Consiliului pentru Stabilitate Financiară, în martie 2008 uh, ați cerut ca băncile să uh, facă să devină transparente în legătură cu bilanțul propriu într-un termen de 100 de zile. Și aici interveniți în calitate de candidat, însă contestați titlul care, conform cotidianului Le Soir din Franța, vă califica drept vicepreședinte al Europei și Simon Johnson de la FMI a spus că ocupația dumneavoastră a fost să vă ocupați de uh, guvernanța corporativă într-o uh, instituție financiară majoră mondială. Uh, am doar două minute la dispoziție. Cred că m-am referit deja la activitatea mea în cadrul Goldman Sachs. După, comunicat, uh, după comunicatul de presă care a testat numirea mea în cadrul uh, Goldman Sachs, am vorbit cu angajatorul, angajatorii mei, le-am spus clar care sunt, din punctul meu de vedere, responsabilitățile mele, responsabilități care nu aveau nimic de a face cu sectorul public. Nu aceasta este întrebarea mea. Întrebarea mea era aceea dacă contestați modelul corporatist al Goldman Sachs. Ce vreți să spuneți cu acest lucru? Se, la Goldman Sachs lucrează 23.000 de oameni. Aceștia activează în diferite domenii și sunt, bineînțeles, evaluați sau activitățile lor sunt evaluate. Întrebarea dumneavoastră se referea la comunicatul de presă. Am vorbit despre asta. Nu am lucrat cu sectorul public, ci cu cel privat. Această întrebare mi-a fost deja pusă și am oferit un răspuns deja. Am, există o serie de dovezi care atesta integritatea mea. Am, uh, fost, uh, am avut o activitate integrată, atât la Goldman Sachs cât și în cadrul uh, FSB. Ceea ce spun acum despre FSB e că am muncit foarte mult acolo și, sincer, industria bancară de astăzi nu seamănă absolut deloc cu industria bancară din 2007-2008, însă reforma nu s-a încheiat încă. A trebuit să implementăm Basel III, a trebuit să ne ocupăm de instituțiile sistemice, a trebuit să vorbim despre uh, OTC-uri, a trebuit să reglementăm limităm OTC-urile, etc. Însă, Acum se pune întrebarea dacă vom reuși pe baza acestor reguli să evităm o altă creză, criză. Nu știm. Sperăm că aceste uh, regulamente noi vor uh, genera un sistem mai rezistent pe viitor. Doamna Pervanș Perez a a avut o întrebare foarte lungă, nu îi mai acordăm minute suplimentare acum. Doamna Luling, în numele PPE. Președinte. Mulțumesc, doamna președinte. Ca urmare a, la întrebarea a, colegului Oli Schmidt în legătură cu sexul domnului Draghi, sunt adept a Uh, egalității de gen și accept uh, o fem- că o femeie poate să fie la fel de competentă, dar totuși uh, nu trebuie să vă faceți probleme, domnule Draghi, că sunteți de sex masculin ca toți membrii Consiliului de Conducere. Acestea fiind spuse, am um, pregătit o serie de întrebări care au fost deja puse Uh, câteva, aș cere câteva precizări. Banca Centrală Europeană a, are tipuri de restructurare care pot fi interpretate ca intervenții pe piață și care pot avea consecințe incalculabile. Țineți cont uh, de faptul că Banca, Banca Centrală deține 10 de miliarde de titluri și poziția sa nu cumva este dictată și de situația respectivă. În cadrul la nominalizarea dumneavoastră, v-am întrebat dacă ați, veți face totul pentru a asigura uh, gestiunea ordonată a datoriei publice a statelor membre. Uh, vă opuneți, ca și domnul Trișe, oricărei uh, restructurări forțate uh, sau măsuri impuse guvernelor naționale v-ați gândit la tactica dumneavoastră pe care o veți adopta față de guverne? We uh, rightly seem to return to the... Se pare că ne întoarcem la întrebarea cheie a zilei. Însă mai există un alt aspect important. Banca Centrală Europeană, atunci când activează, își crește expunerea la risc în state cum ar fi Grecia, Portugalia, Irlanda și altele. Aș spune că atunci când Banca Centrală Europeană uh, asumă garanții, aceste garanții sunt categorisite conform categoriilor de risc și se aplică uh, anumite ajustări acestor garanții care uh, și valoarea lor scade în momentul uh, folosirilor ca garanții. Aceste ajustări sunt bazate pe prețul de piață sau când nu există un preț de piață, pe un model foarte prudent și conservator. Acum există o serie de organisme care evaluează ajustările. Diverse bănci centrale naționale care au reguli comune. Și garanția depusă deja este subevaluată. Sperăm că uh, se va lărgi domeniul de aplicare al garanțiilor. Pentru programul de piețe de active, deținem aceste obligațiuni până la maturitate. Dacă nu există niciun eveniment creditor, fluctuațiile de pe piață nu afectează valoarea finală a obligațiunilor. Așadar, ne luăm foarte multe precauții la nivel colectiv și individual, ca Banca Centrală și ca bănci naționale, pentru că dacă există pierderi, băncile naționale vor trebui să plătească pentru acestea conform cu contribuțiilor de capital. Și dacă, însă dacă nu există element, evenimente, situația este una sigură. Însă, după cum spuneam, dacă apare un eveniment pe piață, toți actorii trebuie să știe că restructurarea, incapacitatea de plată nu este fără consecințe pentru perioada post-faliment. La început am răspuns la o întrebare legată de Grecia, care va avea un deficit primar de 3,1%. Băncile grecești vor trebui recapitalizate după incapacitate de plată. Dacă uh, se alege un, o intrare involuntară în incapacitate de plată, trebuie să ne întrebăm dacă noi suntem pregătiți pentru acest eveniment. Vă mulțumesc. Și ultima întrebare din partea PP-ului, domnul Gay Mitchell. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Draghi. Sunteți de acord că zona euro are nevoie de un succes și nu ați fi de acord că a, aceasta, acest succes ar putea să fie Irlanda. Guvernul irlandez și Parlamentul irlandez iau deciziile necesare pentru a rezolva problema fluxului de lichiditate. Dumneavoastră ne împrumutați în jur de 150 de miliarde de euro. Un lucru pe care îl puteți face pentru a duce la recăpătarea încrederii, nu doar în Irlanda și în zona euro, este ca aceste fonduri să fie disponibile pe zona, pe termen lung, nu doar pentru 14 zile. Aveți, luați în considerare acest lucru. În primul rând, trebuie să spunem că s-a făcut foarte mult în Irlanda de la începutul crizei. Dacă nu mă înșel, Irlanda avea un deficit de cont curent de peste 10%. Acum are un surplus de cont curent, dacă nu mă înșel. Este deja un semn că s-a, fă, s-a, fă, s-a, fă, că s-a făcut deja mult. Problema pe care trebuie să o examinăm este dacă acordarea unei facilități pe termen mediu nu introduce o măsură politică selectivă care să intră în conflict cu obiectivul stabilității prețurilor. Dacă avem o asemenea facilitate pe termen mediu, înseamnă că emitem lichidități pe bază permanentă, indiferent de prețuri, inflație sau așteptări legate de inflație. Spun acest lucru pentru că aceasta ar fi preocuparea noastră principală. Bineînțeles că această măsură ar duce la restabilirea încrederii. Și de asemenea, noi trebuie să fim liberi să folosim politici monetare pentru stabilitatea prețurilor. De asemenea, dacă acționăm în acest fel pentru un stat, de ce nu o facem pentru un alt stat care s-ar afla într-o situație asemănătoare? Și dacă facem a- acest lucru pentru toate statele, nu mai avem niciun fel de politică monetară. Toate lichiditățile noastre vor fi prinse în fonduri pe termen mediu. Într-adevăr, ar fi o evoluție, nu mă înțelegeți, nu mă înțelegeți greșit. Însă trebuie să uh, punem în balanță și dezavantajele. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Am terminat partea legată de Banca Centrală Europeană și trecem acum la partea legată de Consiliul European pentru Risc Sistemic. Vi s-a sugerat, pentru că timpul uh, deja trece destul de repede, să grupăm întrebările. Vom lua întrebările din partea PPE-ului, socialiștilor și ALDE, însă se pare că reprezentantul PP nu este în sală, așadar vom începe cu tine, Udo, în numele socialiștilor și democraților. Domnule Draghi, dacă îmi permiteți, voi vorbi în limba mea maternă germană. Vă acord o secundă pentru a vă pune căștile. Domnule Draghi, Comisia noastră și Parlamentul European au făcut multe pentru a consolida rolul Băncii Centrale Europene. În special rolul președintelui în Consiliul pentru risc. Uh, doar timpul va putea decide dacă această inițiativă a fost una bună. Și acum ajung la întrebarea mea. Când vorbim despre risc în condițiile economice, statele membre spun că suntem angajați, însă de obicei uh, se spune că acționăm greșit dacă vorbim despre agenții de rating, nu sunt agențiile de rating bune, dacă vorbim despre bănci, nu sunt băncile corespunzătoare. Și dacă uh, vorbim despre industria valorilor mobiliare, ni se spune că uh, nu sunt cele bune. Atunci când am redactat uh, legislație în legătură cu vânzarea pe descoperit, ni s-a spus că acest, aceasta nu este suficient de ambițioasă. Sunteți dispus să uh, treceți de mandatul Băncii Centrale Europene în ceea ce privește mandatul național? v-aș sugera să continuați să dialogați cu noi. Ați putea pune capăt tabului care ține de evitarea discuției. Pentru că întotdeauna se pare că discutăm despre lucrurile necorespunzătoare atunci când discutăm despre risc pe piața financiară. Ar fi foarte util să existe mai multă transparență în comunicare. Bine, va trebui să vă notați răspunsurile pentru că grupăm întrebările. Silvi? Mulțumesc. După cum a spus Udo Bullman, am luptat aici la Parlamentul European pentru ca supravegherea europeană să uh, vadă lumina zilei în spiritul raportului la, la rozier. Noi ne-am, băt- ne-am luptat pentru ca președintele Băncii Centrale Europene să facă parte din Consiliul European pentru Risc Sistemic. Eu vă atrag atenția asupra unui lucru. În ciuda votului din Parlamentul European, care a fost adoptat cu 80% din voturi și a unanimitate în Consiliu, anumiți supraveghetori uh, continuă să se opună supravegherii la nivel european vă angajați astăzi să apărați aceste progrese pe care le-am obținut pentru ca supravegherea să fie într-adevăr europeană. Pentru că ați spus adineauri că Banca Centrală Europeană aduce staful și experiența, însă trebuie să aducă și autoritatea președintelui său, uh, atitudinea unei uh, organizații supranaționale. pentru a nu se ajunge la armonizarea maximă a cerințelor minime, adică nu prea mult. Vă angajați aici să vă asigurați că nu se, va fa- se vor face pași înapoi în legătură cu supravegherea europeană, să existe uh, un singur set de reguli și măsurile după cum au fost adoptate de Parlamentul European. Mulțumesc, Vicky. Mulțumesc, domnule Draghi. Vă mulțumesc pentru ceea ce ați spus în legătură cu controlul dezechilibrelor și ce, despre uh, importanța utilizării unor instrumente non-monetare. revin la ceea ce ați spus despre Basel. Sunt aici. Revin la bază și eu am recitit recomandările de la Rozier în legătură cu reguli comune. S-a spus că trebuie să trebuie să eliminăm excepțiile naționale care distorsionează piața comună. Însă trebuie să ne asigurăm că statele membre au flexibilitate pentru a fi mai frin, strin, stricți. Însă am văzut uh, proiectul Comisiei în legătură cu directiva CRD 4 și este un dezastru. Poate sunteți de acord pentru că atunci când se definește uh, capitalul și lichiditatea, se includ distorsiunile naționale, se elimină cerințele de la Basel, nu mai apare uh, angajarea pentru o rată stabilă de finanțare și apar niveluri pe care uh, conform cărora statele membre nu vor putea să utilizeze aceste instrumente. Știu că ați fost în Statele Unite și că ați spus politicienilor de acolo și băncilor că nu trebuie să dilueze măsurile de la Basel 3. Puteți să ne asigurați că veți face același lucru și aici. We'll have answers to the first round of questions. Vom asculta acum răspunsurile la prima rundă de întrebări. În primul rând, vor răspunde domnului Bulman sunt perfect de acord cu dumneavoastră, trebuie să purtăm un dialog fructuos. Uh, sursa principală de inspirație pentru uh, limita delicată între mandatul Băncii Centrale Europene și lumea politică în general are loc aici. Sunt de acord cu dumneavoastră că trebuie să fim conștienți de mandatul nostru, să punem accentul pe el și să continuăm dialogul uh, util cu Parlamentul European. Uh, pentru doamna Gular, aș spune următoarele. Compromisul la rozier este unul bun. Cu toții, mulți dintre noi, ne-am fi dorit ca el să fie mai ambițios. Însă, în final, am obținut rezultatul posibil. Acest compromis va, va fi revizuit periodic. Trebuie să vedem cum va funcționa în realitate. Să vedem dacă puterile băncii centrale, eh, autorității bancare europene vor fi suficiente Uh, vor crește resursele pentru aceste organisme, însă în special pentru Autoritatea Bancară Europeană. Și sunt de acord 100% cum dumneavoastră că fără uh, colaborarea supraveghetorilor naționali, indiferent de regulile noastre, sistemul nu va funcționa. Colaborarea înseamnă că trebuie să fim pregătiți să transmitem informații, să ca acești supraveghetori să se supună evaluării de către egali, să fie transparenți și să fie credibili. Cred că testele de rezistență vor fi cea mai importantă instanță unde vom avea ocazia de evaluare. Și mă angajez că nu vor exista pași înapoi față de situația actuală. Sunt conștient de natura gradată a construcției europene și știu sigur că fără o autoritate bancară europeană și fără un proces coordonat serios, nu vom putea să rezolvăm probleme potențiale în instituțiile transfrontaliere. Da, am, îmi cer scuze, nu vreau să întârzi și mai mult lucrurile. Voi vorbi în limba engleză. Bineînțeles că vom avea un dialog fructuos. Nu asta a fost întrebarea. Întrebarea mea a fost ce fel de lecții învățăm de pe urma crizei care să ne permită să avem uh, un dialog în legătură cu comportamentul nostru, pentru că atunci când uh, redactăm legislația, ne se spune că ne acționăm greșit. Ce poate face Banca Centrală Europeană să ne spună ce fel de legislație să adoptăm. Să vă răspund mai bine atunci. Înțeleg că Banca Centrală Europeană și Parlamentul European au lucrat pe o serie de probleme cu rezultate bune. Ceea ce mi se pare esențial este să uh, continuăm această activitate în mod consolidat, pentru ca ambițiile și obiectivele Parlamentului European să poată să fie atinse răspund la întrebarea dumneavoastră sau dacă nu, puteți să-mi spuneți. Vom elabora această relație în viitor, sunt sigur, pentru că trebuie să facem mai mult. Și eu uh, aștept acest moment. Silvi. Metoda contează, fondul este diferit. Doamna Ford, în general, vreau să spun un lucru despre Basel 3. Da, v-am văzut acum. Basel 3. Este adevărat? Am spus cele citate de dumneavoastră. Statele Unite și Europa au responsabilitatea pentru implementarea deplină și coerentă a Basel 3. Dacă noi eșuăm, restul lumii uh, nu va respecta cerințele. În al doilea rând, bancherii continuă să spună că vor uh, condiții egale. Unii spun că bancherii, bancherii americani spun că bancherii europeni nu trebuie să răspundă la cerințele Basel 3. Însă bancherii europeni spun același lucru despre cei americani și toți încearcă să uh, dilueze cerințele Basel 3. În ceea ce privește flexibilitatea și mm, faptul că trebuie să fim mai stricți, nu știu care este stadiul dialogului cu uh, Comisia. La uh, Consiliul pentru uh, risc sistemic, am considerat că bazele 3 trebuie să fie cerințele minime. Trebuie să ne uităm însă și la realitatea specifică a Uniunii, însă eu consider că noi toți conlucrăm și de aceea avem nevoie de transparență și de explicații reciproce, oricare ar fi direcția în care mergem. Jean-Paul Jean-Paul a sosit, așa că <clears throat> va fi primul la ultimul grup de întrebări. Jean-Paul. Mulțumesc, doamnă președinte, și mă scuzați. Domnule guvernator, veți fi, deci, președinte al Băncii Centrale Europene. Criza de datorie națională pe care o cunoaștem este un element de risc sistemic. Vreau să vă întreb după dumneavoastră, care ar mai fi alte cauze de risc sistemic care ar merita atenția dumneavoastră. Scurt uh, și la obiect, dar cred că lista e lungă. E acum pentru verzi, uh, domnul Sven Gigold. Domnule guvernator, domnule candidat, dați-mi voie să vă pun o întrebare cu privire la Uh, acest ESRB și uh, cu privire la acel Consiliu de Experți. Conform articolului 2.3 uh, din regulament, ESRB, la solicitarea președintelui Uh, băncii Centrale Europene va acționa. Dați-mi voie să vă întreb cum veți interpreta acest uh, um, sau mandatul acestui uh, Consiliu de Experți? Veți oferi independență experților? Le voți da posibilitatea de a pune la rândul lor întrebări, de a lua inițiative proprii? și, în plus, vă veți asigura că acest Consiliu va putea, într-adevăr, să publice toate recomandările și toate studiile pe care le uh, creează? And Jürgen Klut. Jürgen Klut. Also meine Fragen, die ich mir überlegt hatte, sind abgedeckt. Întrebările pe care, la care mă gândeam au fost deja puse de alți vorbitori și uh, tocmai de aceea dați-mi voie să-i cedez timpul alocat mie, domnului Draghi, pentru a răspunde. From... Bun, și ultima întrebare, Claudiu Morgante. Mulțumesc, domnule președinte, domnule guvernator Draghi, vă mulțumesc că ne ați acordat timpul dumneavoastră în această după-amiază primul rând, în legătură cu agențiile de rating. Acestea sunt uh, din, dincolo de orice control internațional și întrebarea mea este de ce trei astfel de agenții practic conduc uh, întreaga piață din acest domeniu, deși Lehman Brothers uh, a ieșuat, a dat faliment uh, și avea un rating bun din partea lor. Uh, Asta înseamnă că agențiile de rating nu sunt obiective, nu sunt uh, corecte, nu sunt de încredere. Pentru că acest fapt ar putea avea uh, efecte uh, foarte grave. Iar în ceea ce privește răspunderea acestora, care este părerea dumneavoastră? Ce inițiativă ar trebui luate pentru ca să existe un responsabilitate și o transparență a acestor agenții. În această după amiază am vorbit despre dificultățile cu care ne-am confruntat în trecut, dar în ceea ce privește președinția Băncii Centrale Europene și a Comisiei uh, Europene pentru Risc Sistemic, există vreo modalitate de a notifica aceste riscuri uh, dintr-o uh, fază foarte timpurie? Iată, deci aveți acum timp uh, de răspuns. Mulțumesc, doamnă președinte. Pentru domnul Gozes. Ca să răspund la întrebarea dumneavoastră, m-am gândit cum să explic care sunt uh, factorii de risc uh, sistemic uh, existenți și ce vom face în legătură cu aceștia. Cred că întrebarea este una foarte bună care ar putea să capteze, să, să surprindă ceea ce a rămas neterminat în reforma sistemului nostru financiar. Primul lucru pe care trebuie să-l facem se leagă de faptul că trebuie să ne asigurăm de, de plina implementare a acordului Basel III peste tot în lume, capital sporit și de mai bună calitate. Reguli privind lichiditățile, pentru că acestea nu sunt uh, încă complet puse în aplicare, dar vor trebui puse în aplicare odată ce se încheie studiile de impact. În al doilea rând, ce facem cu instituțiile mari, sistemice, care sunt răspunzătoare de majoritatea riscurilor din ziua de azi. Și am să mă repet, dar pe scurt, <clears throat> avem trei canale de acțiune. În primul rând, mai mult capital pentru ei, chiar mai mult decât pentru ceilalți. În al doilea rând, un sistem și acesta este probabil cel mai important și mai greu lucru de făcut, un sistem care să poată administra un faliment mare fără a pune contribuabilul la plată și fără a perturba piețele. Comisia pregătește o propunere pe această temă. Eu salut această propunere și îmi place această abordare în trei pași a Comisiei. Cred că va trebui să limităm competențele naționale și uh, puterile uh, la nivel național în acest domeniu, pentru că anumite probleme nu se pot rezolva decât la nivel comunitar. Deci, cum uh, gestionăm un faliment? Ce creditori vor fi protejați și care nu în cazul unui astfel de faliment. Și lucrurile trebuie să fie rezolvate la fel pentru toată lumea. Oricum, lucrurile merg înainte. Iar al treilea canal îl reprezintă consolidarea uh, independenței uh, supraveghetorilor față de noi și față de guvernele naționale, pentru că anumiți supraveghetori depind de aceste guverne. Iar când guvernele dețin bănci, clar avem un conflict de interese o problemă pe care trebuie să rezolvăm. Deci, iată, acestea sunt cele trei canale asupra cărora trebuie să lucrăm pentru a reduce riscurile pentru instituțiile financiare mari. A treia zonă o reprezintă activitatea bancară din umbră. Până acum am reglementat mai bine, uh, mai uh, serios instituții deja reglementate. Riscul este ca activitățile să se mute într-o zonă gri și am început să evaluăm acest lucru în urmă cu câteva luni. Trebuie să vedem uh, cam care e dimensiunea acestor activități uh, în zona gri și să ne concentrăm atenția asupra lor pentru că trebuie să uh, ne ocupăm de tot ceea ce înseamnă intermediere de credit. Dacă cineva funcționează ca o bancă, deși nu se numește bancă, va trebui să se supună reglementărilor bancare. Cu alte cuvinte, la riscuri similare, reglementări similare. Iată ce facem în legătură cu acest sistem bancar din umbră. Și, în cele din urmă, E vorba de produsele derivate over the counter. Multă lume spune că această uh, categorie a dus la propagarea riscului dar să nu uităm că după falimentul Lehman încă nu știam nimic despre dimensiunea pieței de instrumente derivate OTC. Lucrurile se schimbau în fiecare zi. Primul lucru ar fi, deci, să centralizăm, să, să știm mai multe. Obiectivul efortului noastră a fost de a centraliza informațiile despre instrumentele derivate și să spunem că aceste informații trebuie centralizate pe anumite platforme, astfel încât să știm cine e în spatele lor, care e capitalul, care sunt garanțiile, cum se administrează garanțiile și așa mai departe toate informații pe care nu le aveam în 2008, în 2009. Instrumentele derivate centralizate vor fi tratate din punct de vedere al reglementării într-un mod mai favorabil decât derivatele care nu pot fi centralizate din cauza unui design de ordin special. Dar în orice caz, toate informațiile vor trebui centralizate la instituții specializate numite depozite de tranzacții cumva și astea sunt zonele în care trebuie să depunem foarte multe eforturi în următoarele luni. Vom prezenta propuneri la summitul din noiembrie al grupului celor 20 în acest uh, sens, însă va trebui să facem multe în următorii ani în acest uh, sens. Drumul e foarte clar, știm unde vrem să ajungem și cu sprijinul de care ne bucurăm până acum, știm că putem lupta împotriva uh, intereselor uh, dăunătoare. Dar până acum, cum vă spuneam, am obținut uh, rezultate încurajatoare. Uh, îmi cer scuze dacă vorbesc prea mult. În legătură cu in Consiliul Academic Independent sau uh, consultativ, uh, adesea eu răspund că valoarea adăugată a unui Consiliu Academic constă exact în independența acestuia. Răspunsul meu este că ar trebui să există un organism de consiliere independent. Nu sunt sigur dacă am înțeles exact uh, întrebarea referați la activitatea independentă a acestui organism. Dar am, am să vorbesc engleză ca să clarificăm uh, lucrurile, că până la urmă toți o să vorbim engleză în Europa. Întrebarea era, conform articolului 12.3, din regulament. Se spune foarte clar acolo că Consiliul acționează în numele și la cererea președintelui. Dumneavoastră, ca viitor președinte, veți da mandat acestui Consiliu să-și elaboreze propriul program de consiliere sau veți uh, conduce îndeaproape Consiliul Academic și îi veți încuraja să publice rezultatele cercetărilor lor. Uh, nu e stilul meu uh, să conduc uh, foarte îndeaproape. Știu ce înseamnă, știu care este valoarea unui, unei consilieri independente și cred în această idee. Altfel n-am avea nevoie de sfaturi, nu așa? În ceea ce privește publicarea studiilor, e o decizie comună pe care va trebui să o luăm la nivelul uh, bordului director. Trebuie să vedem ce vor spune și ceilalți membri. Da. Domnul Morganti sau domnul Clut În legătură cu uh, agențiile de, de rating, experiența uh, a arătat că acestea sunt uh, adesea criticate, au fost criticate în timpul crizei și după mm, s-au luat însă multe măsuri, mai ales în Statele Unite, dar și în Europa, pentru a elimina conflictele de interes uh, flagrante uneori. Acum există mai mult Uh, transparență, există o separație completă între funcțiunile de consiliere și cele de rating și așa mai departe. Există un proiect care se numește cum să scăpăm de agențiile de rating al creditului. Deci, noi acordăm uh, la Consiliul pentru Risc Sistemic de, pentru Supraveghere Financiară o mare atenție acestui lucru. Trebuie să avem încrederea investitorilor și a emitenților de uh, titluri de valoare. Noi descurajăm utilizarea agențiilor de uh, rating. Regulamentul Basel 3 include însă utilizarea acestor agenții în evaluarea riscului băncilor, dar acest lucru nu va fi uh, singura modalitate de măsurare a riscului. Sigur că vedem care sunt uh, ratingurile acordate de agenții, însă avem și propriile metode de evaluare a riscului diverselor uh, instituții și bănci. Aș spune că obiectivul final este de a ne hotărâ ce înseamnă risc și ce nu și cât uh, de mare uh, este riscul prezentat de un anumit activ. Dar nu uh, e un aspect crucial. Ați fi surprinși să aflați că, de fapt, investitorii instituționali sunt cei care sunt cei mai preocupați de risc, pentru că adesea nu au propriile capacități de evaluare și atunci au o modalitate rapidă și simplă de a uh, afla care sunt riscurile. Încă o dată, avem obiectivul ca uh, reglementatori să ne punem la punct propriul mecanism de evaluare a riscului. Nu e ușor, dar știm ce avem de făcut. Mulțumesc! Mulțumesc! Cu asta i-a sfârșit uh, sesiunea de întrebări și răspunsuri. Nu e obligatoriu să faceți o declarație de final, dar dacă credeți că mai aveți ceva de spus, ce ați vrea să spuneți după două ore și jumătate, vă rog. Va fi o declarație foarte scurtă. E prima mea experiență de responsabilitate democratică și a fost foarte interesant pentru mine a fost o experiență din care am învățat uh, foarte mult și n-am să uit curând. Vă sunt recunoscător pentru toate întrebările pe care mi le-ați spus. Mulțumesc! Thank you very much. Well, if all goes well... Mulțumim foarte mult. Dacă totul merge bine, o să ne vedem de vreo șase ori pe an de acum înainte, așa că ne veți cunoaște foarte bine. Procedura acum este să eliberăm sala, în afara membrilor Parlamentului, desigur, și a asistenților lor, funcționarii politici de asemenea pot rămâne. Deci vom avea o pauză de 5 minute în care grupurile pot discuta înainte de a reveni pentru o discuție între noi.